Bien, chers collègues, si vous voulez bien prendre place, je vous propose euh, d'ouvrir notre euh, réunion. Euh, au point 1, sur euh, l'adoption de l'ordre du jour, je voudrais vous indiquer... Doamnelor și domnilor, aș vrea să începem reuniunea și aș vrea să vă spun care sunt modificările ordinii de zi. legătură cu această după-amiază și mâine dimineață. În această după-amiază, comisarul Almunia, pe care trebuia să îl primim la 15 și un sfert, m-a rugat să vină să ia cuvântul pe la orele 17 și, desigur, am și acceptat. În consecință, punctul 4 de pe ordinea de zi va începe la orele 17. Și înainte, cu acordul raportorilor, vom examina punctele 6, vom uh, examina amendamentele și uh, compromisurile în legătură cu raportul doamnei Gânț, instrumentul european de microfinanțare și punctul 8, și anume anul european al voluntariatului și avizul doamnei Harkin. Mâine, Comisia Bugete ne-a cerut să întârziem votul raportului doamnei Gânț în legătură cu microfinanțarea ca să putem ține cont de avizul lor. Și am acceptat și această propunere. În consecință, votul referitor la anul voluntariatului și anul referitor la calendarul reuniunilor Comisiei pe 2010 vor fi efectuate înainte de votul punctelor 9 și 10 referitoare la microfinanțare și la progres. În funcție, în funcție de votul punctelor 9 și 10, s-ar putea să ajungem să votăm o moțiune de rezoluție vis-a-vis -vis de misiunea de comitologie și anume am dorit să ne opunem acestei propuneri a comisiei. Comisia noastră de ocupare continuă să mențină propunerea raportorului și deci să refuze ca finanțarea facilității microcredite să fie inclusă în programul Progres. Dacă uh, raportorul nostru va fi susținut în această propunere, ar trebui să votăm o moțiune de rezoluție ca să ne opunem măsurii de comitologie care pune în aplicare programul Progress fără să aștepte deliberările comisiei noastre. În cele din urmă, punctul 15, întrebarea orală referitoare la delocalizarea întreprinderilor în Uniunea Europeană și rolul instrumentelor financiare, va trebui să fie și ea votată ca să fie inclusă în plenara din noiembrie 2. Și v-aș propune să votăm acest punct atunci când vom vota în legătură cu Del și cu Irlanda, adică imediat după punctul 15 pentru că cele două subiecte sunt strâns legate între ele. Sunteți de acord cu această ordine de zi? Foarte bine. În aceste condiții trecem la punctul 2. Adoptarea procesului verbal. Nu am, cerut, nu am primit nicio cerere de modificare, deci consider acestea adoptate. La punctul comunicări vă aduc la cunoștință că această reuniune beneficiază ca de obicei de web streaming. În franceză se spune transmitere prin mass media, de exemplu, cam așa ceva. Și uh, aveți la dispoziție o comunicare validată de coordonator referitoare la condițiile de ameliorare a votului în comisii, ceea ce v-ar uh, putea permite să lucrați și mai eficient decât până acum. Ajungem astfel la punctul 5 de pe ordinea de zi, și anume votul propunerii de scrisoare pe care ați primis-o, ați primit-o în legătură cu mobilizarea Fondului European de ajustare la globalizare în cazul belgian al industriei textile și în cazul irlandez al firmei Dell. Am mai uh, menționat în uh, plenară aceste două cazuri și în comisie. Nu mai vreau să discutăm despre cazul belgian, însă, în legătură cu cazul irlandez, cred că vă amintiți că i-am sesizat pe cei doi comisari, pe cel pentru concurență și cel pentru afaceri sociale, cerând anumite explicații suplimentare. și am și primit un răspuns ce v-a fost transmis în limba franceză și cred că ați a uh, avut ocazia să citiți acest răspuns. E o scrisoare care nu aduce lămuriri considerabile pe fond, ne amintește doar că în ceea ce privește ajutorul de stat pentru Polonia, atunci când s-a făcut cererea, strategia DEL părea a fi o strategie de uh, a implanta o a doua fi, o a doua întreprindere în Irlanda și în niciun caz uh, de a uh, face un loc de producție alternativ în Europa. Cred că deocamdată nimeni nu dorește să pună în discuție ajutorul propus, promis lucrătorilor irlandezi. În consecință, vă propun să adoptăm în bloc viitoarea scrisoare în forma sa actuală, pe care grupul de lucru FEM a, uh, a avut ocazia să a, uh, îl pregătească la reuniunea de ieri. La întâlnirea noastră de ieri trebuia să mai facem o cerere de vot separat a grupului PPE în legătură cu o parte din amendamente, amendamentele grupului GUE, însă între timp am fost informată că GUE a retras respectiva parte din amendament și deci vom putea să votăm în bloc această scrisoare destinată Comisiei de Bugete. Aș vrea să știu dacă cineva dorește să ia cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să vă spun că în numele grupului PPE constat că ceea ce se întâmplă la grupul de lucru FEM este o activitate foarte vie și foarte interesantă și vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru. În ceea ce privește strategia DEL ca o completare la ce ați spus dumneavoastră. Au existat două situri de producție, una, unul în Irlanda și unul în Polonia. Și cred că toată lumea a observat că produsele fabricate în Irlanda, și anume calculatoare de birou, erau produse ce pierdeau din popularitate pe piață. Iar uh, Situl din Polonia era destinat unor microcalculatoare ce au avut o evoluție mult mai pozitivă. Și cred că aceste lucruri sunt interconectate și explică dificultățile prin care a trecut uzina din Irlanda. E adevărat că am cerut un vot separat, însă a doua parte fiind retrasă, acceptăm votul în bloc. Vă mulțumesc! Euh, merci. Est-ce qu'il y a d'autres euh, demandes d'intervention? Mulțumesc. Mai sunt alte cereri de luare de cuvânt? Se pare că nu. Atunci vă propun să supunem la vot proiectul de uh, pentru Comisia Buget cu ce... Am cer scuze, domnul Caza. Mulțumesc, domnule, doamnă președintă. Se pare că suntem de acord pe acest raport, dar am o problemă de natură procedurală. Aveam uh, senzația că vom vota la 5 fără un sfert. Știu că domnul comisar Almonia are o problemă. Nu cred că asta e o problemă astăzi, dar în momentul în care avem o agendă uh, și avem timp alocat votării, ar trebui să uh, ne ținem de acea agendă. Pentru că mulți uh, ar trebui să fie aici. Da, vă asigur, domnule, că aceste uh, proaste obiceiuri uh, vor fi păstrate, exportate Sigur că era normal să permitem domnului comisar să-și mute momentul intervenției. Mm, orice ocazie la care era vorba de un vot asupra unor amendamente controversate, n-am fi făcut așa, dar este vorba de uh, texte asupra cărora am căzut de acord în unanimitate ieri. Sunteți de acord că astăzi să procedăm în acest fel? Da, mulțumesc, spune doamna președintă, ne fiind opoziție, propun să votăm în bloc uh, propunerea de scrisoare pentru Comisia Bugete. Cine e pentru? Împotrivă. Cine se opune? Se adoptă în unanimitate această scrisoare. Am convenit asupra punctului 1, 1 domnul Helmar. Helmar. It was approved with one abstention. S-a aprobat cu o abținere, nu unanim. Mulțumesc, nu am bătut suficient de departe în sală. Mulțumesc mult pentru precizări. Mai există și alte abțineri, domnul Clark? Nu. Eu am votat împotrivă. Ați mers prea repede. Deci avem vot favorabil cu o abținere și un punct împotrivă. Cu toate acestea, rezultatul final este același. La punctul 15 vă propun să analizăm și să votăm o uh, întrebare orală pe care o vom prezenta în plenară împreună cu cererea de mobilizare a fondurilor pentru mondializare la plenară și să ne opunem fără uh, rezoluție și să abordăm mai global chestiunea uh, delocalizării în cadrul Uniunii Europene și a rolului pe care îl joacă sau ar putea să-l joace în aceste strategii fonduri de uh, ajustare europeană. se pare că nu a fost distribuit, atunci propun să votăm această întrebare orală, astfel încât în plenară să fie dezbătută. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Prin urmare, a fost adoptată cu un vot împotrivă și o abținere. Vă mulțumesc! Continuăm ordinea de zi. Ajungem la punctul numărul 6, unde dau cuvântul doamnei Kinga Kunz pentru analiza instrumentului european de microfinanțare pentru ocuparea forței de muncă și de incluziune socială. Doamnă raportor, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc uh, tuturor pentru activitate. Au fost 106 uh, amendamente. Uh, aproape fiecare dintre dumneavoastră a fost uh, interesat de subiect. Vă mulțumesc mult pentru cooperare și sentimentul munca constructivă. În amendamente am cuprins propuneri, sugestii, multe se refereau la subiecte conexe. Discutând aceste lucruri cu raportorul din umbră, pe conținut nu au fost uh, păreri foarte divergente. De aceea m-aș bucura să mă mai întâlnesc după această discuție încă o dată cu raportorii uh, din umbră, uh, mai ales pe aspectele economiei sociale. Ar trebui să vedem mm, chestiuni legate de uh, cât să ne deschidem uh, sau cât să uh, închidem, să limităm domeniul consumatorilor. Au mai fost două întrebări deschise, una dintre ele uh, unitate de legătură, punct de legătură națională posibilă cu amendament Uh, s-au, s-au propus mecanisme de monitorizare și control la nivel național și să nu vorbim despre instituționalizarea ideii, uh, pentru că au fost păreri foarte puternice din uh, anumite țări să nu se ajungă la nivel instituțional și, prin urmare, să creăm nivel birocratic suplimentar care să nu fie necesar. principala uh, discuție se leagă de resurse. Știm că încă nu s-a rezolvat, nu știm dacă e de utilizat eh, resurse din cadrul progres sau alți eh, bani pentru acest eh, program. Cred că de câteva ori am zis că, pe de o departe. Uh, filozofia acestui program este cu totul altă față de uh, progres, poate uh, atrage și alte tipuri de resurse din partea băncilor pe piață și, pe de o parte, este important uh, să avem și bani uh, noi proaspeți. Parlamenții au, Parlamentul a uh, votat pentru Uh, întărirea uh, liniei bugetare progres. Pe de altă parte, aceste noi instrumente de microfinanțare se adresează persoanelor uh, defavorizate, deci nu trebuie scăzută suma destinată acestui, acest, acestor oameni. Au fost propuneri uh, din cadrul PPE să se um, ia o parte din uh, banii destinați uh, progres. Comisia Econ ne susține, după câte știu și Comisia Buget, cei din conducere, ne susțin, spunând că nu, noile programe nu pun în pericol programele existente. Aș vrea să știu în cum considerați uh, că ar fi bună rezolvarea uh, acestei chestiuni care încă este în discuție. Facem ce putem pentru a ajunge la un compromis, la o înțelegere. Vă mulțumesc. Qui souhaite intervenir euh, dans cette Cine dorește să ia cuvântul în această dezbatere? Domnul Cercas. Et monsieur Cercas, avant de vous donner la... Și înainte de a vă da cuvântul, vreau să vă felicit pentru promovarea la uh, premiile deputaților MEP of the Year. Muchas gracias, señora presidenta. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Și eu vă felicit pentru că și dumneavoastră ați fost nominalizată și cred că la anul veți și câștiga. Am cerut cuvântul acum uh, pentru că voiam să-i las pe colegi să se gândească înainte să ia ei cuvântul. Și voiam să spun că sunt de acord cu ce a spus doamna raportor și să amintesc noilor colegi că discutăm aici despre o poziție istorică a Parlamentului European. Această poziție istorică a fost adoptată cu susținerea unanimă a tuturor colegilor și am avut nevoie de multă muncă ca să sporim fondurile acordate progres. Am reușit și acum încercăm să reatacăm decizia pe ușa din spate Cred că ar trebui să spunem că această luptă de sporire a fondurilor progres nu poate să fie abandonată din cauza unei, politi- unei manevre pe jumătate politică, pe jumătate administrativă. Și al doilea element, în legătură cu care sunt de acord cu raportorul, trecem printr-o perioadă de criză și cred că solidaritatea față de cei ce trec prin momente foarte dificile se face pe cheltuiala celor care suferă cel mai mult. Trebuie să finanțăm aceste programe prin intermediul unor fonduri, dar nu să nu fie fonduri luate de la altă linie bugetară. Nu poți să cerșești de la un cerșetor. Noi aici suntem pe punctul de a face un fel de redistribuire a resurselor, ceea ce contravine intereselor programului pentru solidaritate. Știu că există un amendament al PPE care ni se pare rezonabil. Este vorba de o împărțire a, în legătură cu acest transfer de fonduri. Și probabil că aceasta va și fi soluția finală reținută. Comisia Bugete până la urmă va finanța acest nou instrument prin mijloace mixte și cred că atunci când vom ajunge la negocieri va trebui să susținem poziția raportorului și să nu spunem din capul locului că vom fi de acord cu soluția care va fi reținută. Eu aș vrea să îi rog pe colegii din PPE, pe cei care țin la aceste subiecte, să uh, revină asupra acestei poziții. Vă rog să nu slăbiți poziția pe care o avem acum. Vom vedea după aceea unde mai putem face concesii mai târziu și vom face aceste condiții dintr-o poziție de negociere mai solidă. Mulțumesc, înțeleg că grupul PPE a fost interpelat, doamna Moran și apoi doamna Schröter. O putem lăsa pe doamna Schröter, mai întâi să ia cuvântul doamna Schröter, apoi doamna Moran. Ok. Um, ich äh, wollte noch mal deutlich machen, wir haben ja einen Beschluss. Da vă mulțumesc. Între timp însă am luat deja o decizie la nivelul plenului, în momentul în care am votat practic uh, noul buget. Uh, poziția Parlamentului este evidentă acolo și mi se pare că nu are niciun sens acum la nivelul Comisiei să încercăm a modifica acest aviz care a fost deja votat în plen. Uh, pur și simplu slăbim poziția pe care o avem în cadrul negocierilor privind uh, bugetul. Așadar, trecând peste această problemă, uh, mi se pare că am putea pe viitor, puțin mai târziu, să stabilim cum vom uh, putea proceda. Am primit aici o serie de, de studii care ne arată clar care este efectul benefic sau nu a microfinanțării și pornind de la aceste date putem să elaborăm în continuare și să dezvoltăm acest instrument. Consider că linia bugetară și ceea ce am reușit deja să facem și ceea ce a fost votat în plen are o bază legală și tocmai de aceea consider că acest vot trebuie să, să se concentreze asupra conținutului acestei uh, situații uh, legale, juridice. Nu cred că ar trebui să ne mai punem din nou aceleași probleme pe care le-am discutat deja. Euh, madame Morin. Doamna Morin și apoi domnul Elmer. Merci, madame, euh, merci, madame la présidente. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, ascultat ce a spus raportorul nostru și Alessandro Cercas. E vorba de faptul că am modificat foarte rapid la începutul ședinței ordinea de zi. Asta face ca uh, raportorul din umbră să sosească abia acum. Sper că veți putea să îi dați cuvântul și lui și îmi cer scuze că nu am vorbit, că am, vorbesc acum înaintea lui. Dar, fără îndoială, suntem cu toții de acord în legătură cu caracterul oportun al dezvoltării dispozitivelor de microfinanțare. Ținem cu toții la acest lucru. Alessandro Cercas a spus foarte bine că e vorba de un vot care, care ne-a făcut să fim uniți în legătură cu obiectivul de fond, dar de la obiectivul de fond până la punerea în aplicare, drumul este lung și putem să avem fiecare altă opinie în legătură cu el, chiar dacă ajungem la același rezultat. Pe fond suntem de acord, este important să avem organisme de microfinanțare și mai ales să-i ajutăm pe cei mai defavorizați în această perioadă de criză. Dar sunt uh, puțin uh, stupefiată când aud vorbindu-se aici despre bani noi. Și pentru că suntem într-o perioadă de criză, avem un buget foarte restrâns și trebuie să avem față de bugetul Parlamentului poziții extrem de responsabile. Acesta este motivul pentru care solidaritatea în care dorim noi să investim nu contracarează totuși faptul că soluțiile bugetare pe care trebuie să le găsim trebuie să fie viabile, viabile și pentru obiectivul nostru, dar și pentru bugetul care este foarte solicitat și restrâns. Și în acest sens vom și vota, pentru că noi nu dorim să luăm niște poziții care să contravină responsabilității unui ales. Și anume să uh, creeze proiecte concrete. Mulțumesc. Dacă înțeleg eu bine, membrii Comisiei de Ocupare vor deveni mai riguroși decât cei de la Comisia de Bugete și decât de la plenară. O să avem dezbateri foarte interesante aici și le vom continua cu comisarul Almunia. Domnul Elmer și apoi doamna Harkin. Domnul Elmer. Uh, um, Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să recunosc că sunt uh, într-o în mare măsură de acord cu cele spuse de antevorbitoarea mea. Am uh, făcut deja această remarcă în cadrul comisiei și anume, în uh, întreaga Uniune Europeană, în întreaga lume, de fapt, guvernele naționale fac față crizei economice, încercând, practic, să scadă cheltuielile publice. Și consider că oamenii care ne-au ales uh, trebuie să fie curioși o curiozitate trezită practic de, de activitatea noastră și anume în timp ce la nivel național se scad cheltuielile, noi le, le uh, creștem. Uh, nu suntem de acord cu oferirea unor noi fonduri, suntem de acord cu transferarea a 50 de milioane de euro din uh, Fondul pentru Progres în Fondul pentru uh, Instrumentul de Microfinanțare și, fără mare entuziasm, am fi de acord cu sprijinirea acestei idei, însă cu siguranță nu vom sprijini crearea de noi cheltuieri. De asemenea, sunt îngrijorat cu privire la amendamentele de compromis suntem dispuși uh, totuși să le susținem. De ce suntem îngrijorați? Pentru că, după cât am înțeles, acest instrument de microfinanțare are drept obiectiv uh, sprijinirea unor proiecte de mici dimensiuni care au șanse mari de succes. Dacă e să se transforme lucrul acesta în uh, realitate, uh, Uh, dacă e să-i ajutăm pe uh, cei care se confruntă cu excluziunea socială, etc., mi se pare că în același timp uh, nu ar trebui să, să oferim aceste fonduri decât proiectelor care vor fi cu siguranță încununate de succes. Vă mulțumesc! Doamna Harkin, mai întâi de toate. Vă mulțumesc, doamnă președinte! Dați-mi voie să îi mulțumesc doamnei raportor pentru excelenta cooperare. cooperare. Am purtat o serie de discuții. Sprijin amendamentele de compromis Consider că doamna raportor are dreptate și pune punctul pe I în momentul în care spune că acești bani se vor întoarce la noi, practic. Nu este vorba de o investiție de care nu, vom, nu ne vom bucura absolut niciodată. Acesta este un argument cât se poate de solid uh, atunci când vine vorba de găsirea de noi metode de finanțare. Și o susțin pe doamna raportor în acest sens. Am însă două întrebări. Prima, se poate ca implementarea fondului să fie întârziată, dat, date fiind discuțiile pe care le, putem, le purtăm în momentul de față, sau putem prevedea această întâr, întârziere sau nu? În al doilea rând, a doua întrebare, decizia luată de către Comisie cu privire la comitologie și amendarea acestei decizii de către Parlament și de către Consiliu, nu știu dacă discutăm asta aici sau nu, uh, Însă mi se pare că Consiliul își depășește clar uh, prerogativele și uh, Parlamentul trebuie să ia mai întâi de toate decizia. Un, ultimul, un ultim comentariu. De fapt, sunt două. În, în primul rând, ratificarea tratatului de la Lisabona va avea vreun impact uh, asupra acestui dosar sau nu? În al doilea rând, Uh, antevorbitorul meu vorbea despre guvernele naționale care scad cheltuielile publice. Cred că noi avem de aici de a face cu o investiție, o investiție în, în proiecte antreprenoriale care altfel nu ar avea uh, acces la finanțare. Nu este vorba despre succesul respectivelor uh, proiecte neapărat, ci este vorba despre incluziune socială. Iar noi, Parlamentul European, trebuie să ne asigurăm că cei care nu ar avea în mod normal uh, acces la credite, pentru că băncile nu mai oferă astfel de credite, Uh, pentru inițiativele acestea de mici dimensiuni au într-un fel sau altul uh, acces la banii de care au nevoie. Bineînțeles, e nevoie de o, de o uh, structură pentru asigurarea acestei situații, însă cred că acesta este argumentul pe care trebuie să-l iterăm din nou și din nou. Mulțumesc, doamna Silvana Rapti, după aceea următorii. Mulțumesc. Raportorul a făcut o treabă foarte bună. În legătură cu punctele spuse de domnul Alexander Sterelas, decizia luată este foarte importantă. Dat fiind acest fapt, că este vorba de aspectul social al Europei, care este în pericol să dispară, să nu uităm că luarea de bani de la cei mai înstăriți și darea către cei mai puțin înstăriți nu este răspunsul. Ar trebui să le oferim bani celor care sunt chiar în mare nevoie banii să se întoarcă în societate prin alte canale. Banii nu trebuie să provină din progres. Merci beaucoup. Mulțumesc. Domnul Traian Ungureanu și apoi am să spun și eu câteva cuvinte. Domnul Ungureanu. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să mă adaug la cei care vorbesc de abordarea financiară. Vreau să spun da microfinanțării, însă cred că fondurile noi e cu totul altceva. O nouă linie de credit se cere și, de fapt, nu cred că trebuie să se pună presiuni suplimentare asupra marjelor bugetare. S-ar periclita multe proiecte pilot prin această abordare. Noi fonduri ar putea însemna să nu mai existe proiecte pilot aș avea un exemplu, am auzit despre presiunile fără precedent exercitate acum asupra marjelor bugetare. Un exemplu ar fi necesitatea de a finanța ă, decomisionarea unei centrale nucleare, care necesită 300 de milioane de euro până în 2013, ceea ce înseamnă că 75 de milioane de euro pe an ar fi luați din marge. Ceea ce ne-ar lăsa cu 3 milioane de euro în marge. Și cred că, deci, că extragerea de fonduri din marge în cazul uh, acestui mediu de presiuni fără precedent asupra marjelor nu este cea mai bună abordare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Eu nu dețin secretul arbitrajelor din cadrul unui grup din care eu nu fac parte, și anume grupul PPE. Însă mă miră starea discuției așa cum apare ea la comisie, la noi. Pentru că la comisia Econ, grupul PPE a votat în spiritul raportoarei noastre de aici și la Comisia Bugete, mi s-a spus că grupul PPE este gata să uh, susțină aceeași strategie. Pe fond, eu cred că trebuie să intrăm totuși în argumentare. În primul rând, în ceea ce privește utilizarea fondurilor degajate din marge. Uh, Putem oare chiar să spunem că e vorba aici de bani noi, proaspeți, care vin uh, să susțină strategia deficitului bugetar sau gestionarea datoriilor de către statele membre? Nu vreau să intrăm într-o dezbatere teoretică, dar nu cred că e vorba de fonduri noi. E vorba doar de utilizarea marjelor. Apoi, în ceea ce privește fondul problemei. Dacă mă uit la rezultatul uh, primei lecturi a, examen, a examinării bugetare la Parlament. Acest Parlament, confruntat cu criza prin care trece Uniunea Europeană, a degajat, prin negocierea cu Consiliul, trei priorități. Finanțarea celei de-a doua părți a planului de redresare, gestionarea crizei laptelui și acest program de microfinanțare. Este vorba de un program care a fost votat printre prioritățile Parlamentului pentru uh, negociere în concilierea bugetară. Și trebuie să spun că mi se pare paradoxal că comisia sesizată în fond de acest proiect se pronunță împotrivă din motive bugetare care nu sunt deci argumente și care de fapt nici nu țin de uh, competențele sale, ci de ale unei alte comisii care la rândul ei s-a pronunțat pentru respectivul program. Și am să adaug un al treilea argument. Într-o situație de criză sunt două atitudini posibile. Să te închizi în casă, să baricadezi ușa și să aștepți să treacă. Și mai există și o altă atitudine, să deschizi ușa și să vezi dacă nu cumva poți să colaborezi cu ceilalți și să găsești soluții de progres. Mie, mi se pare că tipic pentru acest program de microfinanțare este tocmai acest al doilea mijloc, această a doua soluție. Acest proiect face onoare Uniunii Europene și reprezintă o soluție pentru cei mai vulnerabili dintre cetățenii noștri. Și pentru că noi dorim să finanțăm acest program, ar trebui să revenim asupra unui proiect pentru care comisia noastră s-a luptat din toate puterile în cadrul progres. Mie mi s-ar părea un uh, arbitraj total contraproductiv. Și cred că dacă Parlamentul nostru, după alegeri, în climatul actual, dă un semnal prin Comisia sa de ocupare, că refuză să ia în serios punerea în aplicare a acestui instrument, care e unul dintre instrumentele de răspuns la criză, cred că am luat-o pe un drum greșit, dragi colegi. Însă fiecare e liber să își facă propriile opțiuni de conștiință și sper că până mâine vă veți gândi bine. Nu știu dacă mai e cineva înscris pe listă. Doamna Moran, eu am doar să răspund la prezentarea pe care tocmai ați făcut-o dumneavoastră uh, în acest galop sintetic. Ce am spus eu în legătură cu PPE-ul și ce a spus raportorul nostru nu se referă deloc la fondul problemei, la obiectivul politic strategic al microfinanțării. Un obiectiv pentru care am votat și pe care îl susținem. Și la fel suntem pentru, și în această comisie luptăm de mulți ani încoace, pentru includerea activă, pentru integrarea socială prin integrare profesională. Microcreditele sunt una dintre aceste pârghii și noi întotdeauna am susținut-o. Ceea ce am spus se referea la mijloace și nu la obiective, nu la scop. Sinteza dumneavoastră se referea la obiectiv și îmi permit să spun că eu am vorbit despre mijloacele de a atinge acest obiectiv. E normal ca uneori să avem aceleași obiective, dar nu și aceeași uh, părere asupra drumului de urmat. Și, doamnă președinte, vă rog să aveți încredere în noi în privința uh, atingerii acestui obiectiv pe care ni-l dorim. Doamna raportor, ca să încheie dezbaterea. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii, pentru această dezbatere foarte vie. În dimineața aceasta ne-am uh, întrunit cu Comisia pentru Criză și în cadrul discuției s-a spus că avem nevoie de un uh, mai puternic spirit antreprenorial în Europa. Da, mi se pare că este adevărat. Trebuie să-i ajutăm, trebuie să-i consiliem pe cei care nu au uh, calificările necesare și care nu au accesul la piața bancară. Trebuie să-i ajutăm să-și dezvolte noi uh, abilități, noi companii care să dea rezultate pe viitor. Și tocmai de aceea trebuie să investim în educație, în consiliere, în asistență. Pentru că am fost întrebată de ce dorim să oferim bani în acest sens. De asemenea, mi se pare că nu trebuie să întârziem în niciun fel implementarea acestui program și sper să începem trialogul cât mai curând cu putință. Până acum am convenit asupra datei de 16 noiembrie și din ceea ce am înțeles din ultimele discuții cu Comisia și cu Consiliul, există o oarecare deschidere din partea acestora în ceea ce privi, privește luarea în considerare a tuturor argumentelor pe care le prezentăm noi cu privire la folosirea marjelor pentru finanțarea acestui instrument de micro, microfinanțare. Sperăm, sperăm de asemenea să reușim să implicăm o serie de institute și organizații nefinanciare pentru finanțarea acestui instrument. Uh, fără a aduce vreo uh, lezare bugetului pentru uh, progres. Așadar, trebuie să continuăm dialogul și de-abia aștept să ascult opinia reprezentantului Comisiei. În momentul în care vorbim despre suma oferită Doamna Harkin spunea că acești bani vor fi investiți, însă banii respectiv ni se vor returna și vor face din nou parte din bugetul Uniunii Europene. Da, sunt într totul de acord. Trebuie să oferim mai multe fonduri acestui, acestui trebuie să să ne asigurăm că acest program nu va influența negativ bugetul european, care trebuie oricum să fie augmentat pentru a putea face față și pentru a uh, implementa cu succes programul de redresare economică. Și tocmai de aceea consider că acest program despre care discutăm trebuie să fie implementat cât mai uh, curând cu putință. Și încă ceva, Uh, trebuie să, să luăm în considerare raportul doamnei Harkin, trebuie să-l discutăm mai, uh, mai întâi și mai apoi, după această discuție cu privire la raportul doamnei, vom putea uh, vota și uh, propunerea mea. Mulțumesc! Uh, um, um, Domnul Ungureanu, doamnă președinte, aș vrea doar să mai adaug faptul că ppe ul susține 100% programul de microfinanțare. Și de asemenea dorim să găsim o soluție rațională de a finanța acest proiect. Noi credem că nu este vorba aici de dacă, e vorba de cum. Eu cred că e foarte important ca poziția noastră să fie înțeleasă corect. Mulțumesc mult! Merci. Uh, Mulțumesc. Cum nu mai sunt alte cereri de luare de cuvânt, încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Vă reamintesc, pentru a face plăcere mai ales domnului Cazar, punctul acesta va fi votat mâine dimineață, la 9, va fi ultimul vot din eh, ședința de mâine dimineață. Cu toate acestea, ar trebui să analizăm textul în plenară în decembrie. Trecem cu acestea fiind zise la punctul numărul 8, la uh, raportul doamnei Marian Harkin, Anul European al Voluntariatului, care va avea loc în 2011. Mulțumim doamnei raportor pentru a faptul că a acceptat să lucreze în condiții foarte dificile, pentru că comisia sesizată în fond a avut schimbări în program. La început nu prea știam care va fi calendarul, acum acesta s-a accelerat în condiții dramatice și, prin urmare, îi mulțumim pentru spiritul de bună cooperare care ne-a permis să participăm astăzi deja la această discuție. Doamna Harkin, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Vă referiți aici la calendar pentru membrii care știu că există în prezent proces de consultare și domnul Scuriam în cadrul președinției suedeze s-a garantat uh, consultare. După Lisabona, totul depinde cum uh, va face Comisia de Cultură, uh, cum va rezolva, se va ajunge la consens, adică Parlamentul va spune da sau nu, cu impact asupra deciziei finale. De aceea am urgentat procesul. Inițial trebuia să fie în plenara din decembrie, dar înțeleg acum că a ajuns în noiembrie uh, și dacă ar fi conform tratatului de la Lisabona, s-ar schimba baza legală. Cum spunea domnul Scurie, a spus că va fi pregătit să, ca și raportorii din umbră să uh, participe în cadrul președinției suedeze. Nu am făcut presiuni până ce n-am adoptat uh, opinia în cadrul comisiei de aici, dar sper că încă a rămas uh, acest lucru valabil pentru că ar merita. Am două comentarii generale asupra amendamentelor domnului Scurie, pentru că, într-un fel, cred că pentru această comisie ar fi important. Amendamentele 4 și 11 a schimbat formularea ehm, din eh, competențe profesionale în eh, aptitudini sociale și din coeziune economică în coeziune socială cred că uh, cumva obiectivul se mută. Atât coeziunea uh, economică și socială fac parte din ceea ce ne ocupăm noi aici. Deci, acestea erau uh, comentarii de ordin general. Apoi am avut de dimineață întâlniri cu majoritatea raportorilor din umbră, o ședință foarte bună, unde am reușit să convenim asupra, cred, tuturor uh, chestiunilor menționate în amendamente și nu sunt uh, lucruri uh, rămase nerezolvate. Două comentarii pe amendamentele mele. Sunt și alții care așteptă să ia cuvântul. Primul rând, s-a propus de o întărire a bazei legale iar alte amendamente pe care le-am considerat importante a fost includerea uh, democrației participative, extrem de importante când vorbim de voluntariat, includerea uh, voluntariatului intergenerațional și, de asemenea, asigurarea că voluntariatul uh, combate rasismul, luptă împotriva rasismului, contribuie la integrare interculturală, etnică, etnică și interreligioasă, la dialog. Un alt comentariu există ocazii foarte bune de sinergie în acest an cu multe alte programe europene care există deja și, de asemenea, cu uh, Jocurile Olimpice de vară din Atena, sunt foarte mulți voluntari care vor participa. Deci cred că uh, vor fi oportunități de sinergii, astfel încât voluntariatul să fie mai uh, vizibil, mulți cetățeni europeni să poată recunoaște valorile voluntariatului. Una dintre chestiunile pe care le-am uh, menționat a fost valoarea economică a voluntariatului. Până acum, 31 de țări din întreaga lume și 6 state membre UE utilizează ghidul Națiunilor Unite care măsoară uh, profitabilitatea uh, societăților non-profit, cum face și Cehia și așa mai departe. Uh, și se pare că contribuie la între 5 și 8% din PIB. Se vede social, impactul social al voluntariatului, precum și uh, cel economic și acesta ar trebui fi cuprins. Organizația Internațională a Muncii OIM, prin John Hopkins, ONU, introduce în birourile naționale de statistică un parametru de măsurare a voluntariatului. Și consider că se fac progrese. În final, nu cred că voluntarii dispar pe drum. Cred că putem conta pe ei și este, reprezintă un aspect important. În final, am cerut o sporire a bugetului de la 6 la 12 milioane. În alți ani europeni observăm că bugetele erau mult mai mari de 6 milioane. Așa că, în final, am, mi-am retras ultimele două amendamente în care cerus, se, uh, Uh, comisia spusese 80%, uh, eu am spus 75%, dar mi-am retras amendamentul uh, după ce m-am consultat cu alți raportori. În orice caz, cofinanțarea ar putea să ducă la probleme pentru unele țări și nu am vrea să producem asemenea probleme. Vă mulțumesc și aștept comentarii. Mulțumesc, doamna raportor, doamna Stanruc. Vă mulțumesc, președintă. Vreau să-i mulțumesc doamnei Hartkin pentru acest raport cât se poate de echilibrat și, bineînțeles, pentru cooperarea de care ne-am bucurat. Prima în, uh, din acest uh, Primul exemplu în acest sens a fost întâlnirea de azi dimineață. Două com- Uh, comentarii un uh, amendament împreună cu verzii. Este vorba de asigurare în caz de accidente. Ce ne dorim noi? Ne dorim ca în cazul unor uh, daune aduse propriei persoane sau aduse unor persoane terțe să există asigurări. În al doilea rând ne referim la pensii pentru că voluntariatul aduce un mare beneficiu societății per ansamblu și uh, cel puțin în Germania am observat că măcar în acest an al voluntariatului, voluntarii ar putea să treacă activitățile lor de voluntariat în momentul în care își, uh, își uh, enunță diferitele pretenții legate de nivelul pensiei. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am să-i dau cuvântul doamnei Karima Deli și apoi domnului Soror. Vă rog. Euh, mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de raportoare pentru aviz la Comisia de Dezvoltare Regională, vreau să vă spun că am votat raportul acolo azi dimineață. Și vreau să-i mulțumesc doamnei Harkin pentru munca sa și pentru cooperarea sa, mai ales în contextul în care voluntariatul a fost uh, un pic uh, prost tratat. Ni s-a spus că trebuie să așteptăm tratatul de la Lisabona, după aceea am reușit să facem am uh, trecut prin presiuni ale președinției suedeze care vrea să-și treacă acest raport în bilanț. În fine, eu am citit atent amendamentele și cred că cele prezentate de doamna Harkin îmbunătățesc textul, fie că este vorba de uh, sporiri bugetare, de protecția uh, voluntarilor sau de recunoașterea voluntariatului. Țin însă să precizez că avem și amendamente depuse de noi. În primul rând, un amendament care va sublinia criteriile impuse de Organizația Internațională a Muncii și de ONU, care definesc voluntariatul în raport cu benevolatul. Anul voluntariatului trebuie să încurajeze fiecare stat să creeze un adevărat statut al voluntarilor, ținând cont de condițiile legale, deci de condițiile de muncă. Acesta ar fi un prim lucru. În al doilea rând, nu trebuie să înlocuim voluntariatul cu o activitate salarială și invers. Adică autoritățile publice nu trebuie să aibă posibilitatea de a folosi munca voluntară pentru a înlocui pe bani mai puțini niște funcții care le revin, care fac parte din serviciile și din administrația lor. Apoi, după cum a spus doamna Harkin, un amendament se referă la faptul că anul voluntariatului este un an al solidarității și al cooperării, deci un an de luptă împotriva tuturor discriminărilor. Și că, deci, trebuie să existe un statut accesibil tuturor uh, rezidenților străini din fiecare stat membru. Apoi, Trebuie să încurajăm acest an, dar nu putem face acest lucru decât dacă garantăm o protecție eficientă a voluntarilor în, în domeniul sănătății și al securității. Și vă explic, astăzi mulți voluntari sunt trimiși pe șantiere, unor șantiere cu asbest și nu sunt protejați. Sau pompierii voluntari trebuie și ei să aibă garantată o protecție a sănătății și a securității. În cele din urmă, Anul voluntariatului, după cum amintește unul din conceptele Uniunii Europene, înseamnă protecția păcii. Trebuie să subliniem faptul că voluntariatul permite promovarea păcii, dar nu numai atât. E vorba de, și de schimburile între popoare, cooperarea nord-sud și apoi uh, amintirea economiei sociale și solidare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ceaba Șogor! Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt uh, raportorul PPE și am fost de acord cu toate elementele. Am făcut câteva propuneri de reformulare în legătură cu anumite elemente ale textului. Una dintre propuneri a fost să se facă o distinție clară între voluntariat și munca uh, plătită, munca salariaților. Cele două nu trebuie să se confunde, cele două noțiuni. Pe de altă parte, am propus să se acorde atenție uh, democrațiilor tinere din Uniunea Europeană, în care cofinanțarea pune probleme de multe ori. Am susținut propunerea ca uh, fondul destinat acestui an al voluntariatului să ajungă la 12 milioane de euro în loc de 6. Și în aceste noi democrații, societatea civilă este un construct foarte fragil și aș mai avea o propunere. Noi am dorit să nu fie doar 2011 un an în care să se vorbească de voluntariat, ci să se vorbească întotdeauna despre voluntariat. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Văd că nu sunt reprezentanți ai comisiei aici, așadar, doamnă raportor, vă dau din nou cuvântul ca să încheiați dezbaterea. Thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. După cum am spus deja, majoritatea dintre cei care au luat cuvântul am ajuns la un consens. S-a vorbit despre siguranță, despre asigurări. Da, voi lua în considerare aceste amendamente. Trebuie să discutăm un amendament cu privire la drepturile legate de pensii. Vom avea grijă în momentul în care formulăm acest, acest aspect. De asemenea, voluntariat versus benevolat ideea există în unele state, în altele nu, însă cu siguranță vom, crea, vom putea crea un cadru suficient de larg pentru a, a ne adapta cerințelor din fiecare stat în parte. E clar, voluntariatul nu trebuie să substituiască munca remunerată, da, e clar, uh, aceste, aceste uh, voluntarii nu trebuie să, să preia responsabilitățile uh, unor angajați, și cam atât, doamnă președinte, vă mulțumesc mult. Merci, madame la... Mulțumesc, doamnă raportor. Până la sfârșitul zilei mai aveți timp pentru a elabora ultimele compromise. Doamna Karima Deli a subliniat care sunt problemele legate de calendar s-a schimbat sau, mă rog, e vorba de o ezitare din partea strategiei Comisiei Cultură. Mulțumesc încă o dată doamnei raportor și tuturor raportorilor din umbră care au acceptat să lucreze în limba engleză, în ritm susținut, pentru a ajunge la aceste rezultate care cu siguranță vor fi utile pentru examinarea de fond analiza de fond a acestei uh, chestiuni de către Comisia Cultura. Mâine vom vota toate amendamentele propuse de doamna Harkin, iar în Comisia Cultură va vota pe 23 noiembrie după analiza analizarea textului din 10 noiembrie. Termenul de depunere este de 12 noiembrie pentru comisia sesizată în fond. Uh, asta știm acum, dar uneori uh, calendarul uh, se schimbă independent de noi. Deci am terminat acest punct de pe de ordinea de zi. Am acum responsabilitatea să suspend uh, lucrurile pentru că îl așteptăm pe domnul comisar Almânia la ora 17. Riscăm să ne mai pierdem pe drum, dar vă invit călduros să revenim la ora 17 pentru schimbul de uh, păreri cu domnul comisar și mulțumim și interpreților um, că ne urmează în acest program.

lucru. Euh, Dragi colegi, vă propun să ne reluăm reuniunea, cerându-mi scuze încă o dată pentru această întrerupere. După cum uh, v-am spus, colegiul excepțional al comisarilor avea reuniune în după amiaza aceasta și dat fiind contextul, comisarul Almunia trebuia neapărat să participe la această întâlnire. Am să-i dau imediat cuvântul, cred că este uh, ceva original să participe la o reuniune a Comisiei de Ocupare și uh, acest lucru este provocat de actualitatea prin care trecem și de dimensiunea socială a crizei și impactul asupra sistemelor de protecție socială. Două motive precise avem pentru această întâlnire. În primul rând, în 14 octombrie, Comisia a adoptat, la propunerea comisarului, o comunicare referitoare la viabilitatea finanțelor publice, evident cu o dimensiune legată de sistemele sociale, iar astăzi ultimele previziuni economice au fost publicate previziunile de toamnă și dimensiunea legată de ocupare ne vizează direct. Domnule comisar, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă îmi permiteți, am să vorbesc în limba mea maternă. Aș dori să spun în primul rând că sunt foarte bucuros să fiu aici în această după-amiază la Comisia de Ocupare a Parlamentului European. În mandatul dumneavoastră precedent am avut ocazia de a purta un dialog cu unii dintre dumneavoastră. Am uh, organizat anumite reuniuni comune cu Comisia Econ, pe care o prezidați dumneavoastră, doamnă Pervanș Beres, înainte. Și uh, de data aceasta am răspuns invitației dumneavoastră și am venit aici ca să discutăm despre situația economică și despre uh, previziunile de toamnă prezentate ieri. De altfel, le-am prezentat în această după-amiază și în fața Colegiului Comisarilor. Am venit de asemenea să vă prezint raportul referitor la viabilitatea pe termen lung a finanțelor publice, un raport pe care l-am prezentat în Colegiul Comisarilor și care a fost adoptat la jumătatea lunii octombrie. Aș dori să încep cu uh, previziunile pe octombrie. Titlul prezentării mele era ieri, recesiunea s-a terminat. Suntem pe cale de a ieși din perioada de recesiune. Pentru al doilea semestru 2009 se constată o, o tendință pozitivă, conform tuturor indicatorilor existenți atât în ceea ce privește activitatea, cât și în ceea ce privește încrederea. Această ameliorare a început să fie percepută încă din al doilea trimestru al anului, însă este confirmată în trimestrul al treilea și sper că va continua tot așa și în ultimul trimestru și în 2010. Iată deci un lucru bun în legătură cu aceste previziuni trebuie în același timp să le și explicăm cât se poate de complet, pentru că există și elemente care încă nu sunt pozitive și anumite elemente care ne îngrijorează, și anume consecințele pe termen mediu ale crizei. Aceste elemente care nu sunt prea bune uh, includ printre ele, de exemplu, nivelul șomajului. Șomajul continuă să crească, conform previziunilor noastre, șomajul va continua să crească în 2010, în majoritatea statelor din Uniunea Europeană și șomajul uh, ar uh, putea continua să ajungă la cifre foarte ridicate în anumite state și în 2011. La început, când uh, am demarat analiza crizei și când am făcut previziuni economice, am spus că reacția negativă asupra ocupării și anume asupra șomajului și concedierilor, vor fi constatate la o diferență de două-trei trimestre și chiar asta se și constată acum. Ocuparea este în scădere în Uniunea Europeană. S-au depășit acum 2% din pierderea de locuri de muncă. Deci e vorba de o evoluție negativă a ocupării care se va constata și anul viitor chiar dacă cifrele de creștere sunt pozitive pentru anul viitor. Abia în 2011, în zona euro, prevedem un nivel de ocupare constant. Va fi chiar o mică, o mică creștere a ocupării nete, chiar dacă astfel nu vom reuși să uh, contracarăm șomajul provocat de criză. Vor fi deci consecințe sociale ale acestei crize consecințe ce se vor mai constata și pe viitor. Considerăm, deci, că va trebui să adoptăm în continuare politici de încurajare fiscală, de stimulare macroeconomică, politici active pentru ocupare în 2010. Credem că abia în 2011, dacă previziunile se confirmă, ar trebui să existe o ă, ameliorare. Vom ă, urmări situația în trimestrele ce vin. Abia în 2011 vom constata probabil o retragere progresivă a stimulentelor, chiar dacă va trebui să menținem o politică activă pentru a păstra elementele pozitive. Un alt element negativ care se constată în legătură cu criza este că, în ciuda reluării creșterii, nivelul de îndatorare publică va rămâne ridicat, atât în privința gospodăriilor, cât și a întreprinderilor nefinanciare. Se constată actualmente un proces de echilibrare. Însă, în schimb, se constată că foarte repede îndatorarea publică crește. Această datorie publică, în ciuda redresării care a început, va continua în 2010 și 2011 și nu va scădea. Cel puțin nu în 2011, conform previziunilor noastre. Va trebui deci să facem un efort de consolidare fiscală în anii ce vor urma crizei. Vom avea mai puțin spațiu de manevră, așadar, pentru a finanța politici publice ce pot contribui la creștere și la sistemul de protecție socială. Marja de manevră în domeniul finanțelor publice după criză și asta timp de câțiva ani ar trebui să fie obiectul unor presiuni puternice și probabil va fi, din cauza că sporește rapid datoria publică. Această sporire a datoriei publice este provocată de utilizarea creditelor pentru încurajarea redresării. Iată deci ce constatăm în previziunile noastre economice. Aș avea și un ultim comentariu pe această temă. În ceea ce privește economia gospodăriilor și economia în general, în 2009, în 2010 și în 2011, credem că nu vor fi riscuri de inflație. Și credem că în baza informațiilor pe care le avem la dispoziție nu mai există nici riscuri de deflație. Din acest punct de vedere al inflației, situația nu este îngrijorătoare. Ceea ce înseamnă, printre altele, că puterea de cumpărare a gospodăriilor ar trebui să crească. pentru că nu va exista inflație sau aceasta, dacă va exista, va fi foarte slabă și ținută sub control. Ceea ce nu înseamnă că nu există riscuri. Există riscuri pentru creștere și pentru inflație. Însă, conform analizelor noastre, riscurile față de previziunile noastre ar trebui să se uh, contracareze unele pe altele. Așadar, prevedem o reluare progresivă, fără risc de inflație. Și credem că această previziune se va confirma. Haideți să trecem la raportul referitor la viabilitatea finanțelor publice. Cu trei ani în urmă am prezentat un prim raport pe acest subiect, Acum, după trei ani, conform prevederilor din 2006, serviciile Comisiei au colaborat cu cele 27 de state membre pentru a pregăti un raport în legătură cu viabilitatea pe termen lung a finanțelor publice. Comisia a prezentat o comunicare adoptată în 14 octombrie. Un raport pe baza unor ipoteze pe termen lung se face pe baza unor politici constante. E vorba deci de tendințe. Tendințe referitoare la o perioadă de 20, 30, 40 de ani. Și prin natura lor, aceste tendințe pot să uh, fie obiectul unor corecții, ceea ce se va face prin intermediul unor politici economice sau sociale sau prin schimbări de mediu. Uh, în orice caz, aceste previziuni sunt foarte utile pentru a putea să uh, privim către viitor și să ne întrebăm ce s-ar întâmpla dacă nu am face ceva în domeniul viabilității finanțelor publice pe termen lung pe baza evoluției demografice, pe baza informațiilor pe care le avem la dispoziție în legătură cu finanțele publice, cu nivelul de șomaj, de ocupare, creșterea am pregătit acest raport. Și acest raport prezintă niște concluzii, prezintă niște perspective care merită toată atenția noastră. Și consider că aceste previziuni ar trebui să ne îngrijoreze și să ne împingă să acționăm pentru ca aceste ipoteze să nu se confirme, cel puțin așa crede Comisia. Am uh, comparat în primul rând concluziile raportului pe 2009 cu cele ale raportului pe 2006 și ce s-a schimbat în trei ani. În trei ani a apărut criza, a apărut în 2007, s-a accelerat în 2008 și finanțele publice și nivelul de ocupare s-au modificat în rău. Așadar, s-a înrăutățit situația față de 2006 în acest domeniu. În ceea ce privește previziunile demografice, în anumite state, aceste previziuni demografice s-au îmbunătățit pe uh, termen lung. În anumite state, din motive de imigrație. Fluxurile migratorii în anumite state, în acești trei ani, au uh, a tras după sine modificări ale perspectivelor demografice, ceea ce ameliorează perspectivele demografice în aceste state. În alte state, în schimb, fluxurile migratorii nu au fost la fel de mari. Nu au fost, de fapt, deloc mari și, deci, acolo nu se constată nicio schimbare. Un alt element S-a constatat în acești trei ani că consecințele îmbătrânirii populației asupra previziunilor demografice și asupra viabilității finanțelor publice a exercitat anumite presiuni. Îmbătrânirea populației va exercita presiune asupra finanțelor publice și acest lucru a devenit mult mai clar acum decât era cu trei ani în urmă. În anumite state, previziunile s-au schimbat din cauza unor decizii și reforme adoptate pentru a ameliora viabilitatea. În ansamblu, dacă ținem cont de criză și de aceste consecințe, noi, de noile previziuni demografice și de măsurile adoptate pentru a ameliora viabilitatea, de imigrație, de toate acestea, putem spune că există cinci state membre conform analizei noastre, care au o, o uh, situație bună în ceea ce privește viabilitatea finanțelor publice pe termen lung și constatăm că e vorba de state cu uh, riscuri mici, așa le numim. E vorba de cele trei state scandinave membre ale Uniunii Europene, Suedia, Finlanda, Danemarca și două state membre noi, Bulgaria și Estonia. E adevărat că pe termen lung o viabilitate cu riscuri mici a finanțelor publice în niște state care au un sistem model de stat-providență, nu e același lucru ca în alte state. Nu e același lucru să compari statele scandinave cu statele care au un stat-providență uh, în, uh, abia la început, cum e cazul diferenței dintre statele scandinave și Bulgaria și Estonia. Însă pe viitor se, statul Providență se va dezvolta în Bulgaria și Estonia, deci se va schimba și situația. Însă noi ne bazăm analiza pe sistemul actual. Deci, la ora actuală, cinci state cu riscuri mici. 9 state membre, ă, riscurile sunt medii. E vorba de Belgia, Germania, Franța, Italia, Ungaria, Luxemburg, Austria, Polonia și Portugalia. Deci aproape jumătate din statele din zona euro, plus două noi state membre, Ungaria și Polonia. În anumite cazuri, aceste state cu riscuri medii prezintă deficite pe termen mediu sau uh, datorii publice. În alte state, în schimb, îmbătrânirea populației riscă să aibă efecte pe termen lung asupra finanțelor publice. Însă, dacă ținem cont de indicatorii pe care îi folosim noi, vom vedea că în aceste state riscurile sunt medii. Și apoi mai sunt și 13 state membre cu riscuri mari. E vorba de toate celelalte state pe care nu am să le menționez, vă puteți da seama despre care este vorba. Șase din aceste 13 state au un indicator de alertă în legătură cu viabilitatea finanțelor publice. Foarte grav. E vorba de Irlanda, Grecia, Spania, 5, mă scuzați, nu 6, Irlanda, Grecia, Spania, Slovenia și Regatul Unit. E vorba de cinci state care prezintă un indicator de alertă în privința viabilității finanțelor publice pe termen lung. Ce s-a întâmplat în această perioadă de trei ani? Care a fost evoluția acestor state față de riscurile asupra viabilității? În zece state a existat o agravare a poziției relative în ultimii trei ani două alte state, prin niște reforme introduse în perioada 2006-2009, au obținut o poziție mai bună și asta în ciuda impactului crizei. Este vorba de Ungaria și de Portugalia, două state a căror poziție s-a îmbunătățit în ciuda crizei. Această analiză se referă la niște politici constante și vreau să insist asupra acestui fapt – Așadar, dacă un indicator de risc este mai mare decât media, nu înseamnă că riscul respectiv se va și concretiza. Dacă se adoptă deciziile adecvate, chiar în clipe dificile, cum s-a întâmplat în ultimii trei ani, iată că unele state ajung să-și îmbunătățească situația. Trebuie să adaptăm strategiile de la o țară la alta. Prioritățile variază nu se pot defini priorități generale. Cu toate acestea, um, de la, prima, de la publicarea raportului în 2006, Consiliul European a uh, creat o strategie care se poate dovedi utilă și, de fapt, și trebuie să fie utilă pentru toate statele, indiferent de situația acestora. Este vorba de o strategie ce are trei răspunsuri. Primul răspuns se referă la consolidarea dezechilibrelor structurale ale finanțelor publice cu o viziune pe termen mediu. Este vorba aici de sporirea durabilității pe termen mediu și lung. În al doilea rând, este vorba de creșterea ratei de ocupare, pentru că cu cât vor fi mai multe persoane pe piața de muncă, cu atât va fi mai mare egalitatea dintre bărbați și femei pe piața de muncă și vor fi mai puține discriminări față de tineri pe piața de muncă. Cu cât uh, vor fi mai multe persoane de peste 55 de ani pe piața muncii, rata ocupării va crește. Și dacă rata ocupării crește, crește și viabilitatea finanțelor publice pe termen mediu și lung. Al treilea răspuns inclus în această strategie este reprezentat de reforme. Reformele sistemelor de protecție socială. Și nu mă refer numai la sistemele de pensii, ci la toate cheltuielile sociale legate de îmbătrânirea populației. sau legate de presiunea exercitată de îmbătrânirea populației asupra sistemelor de pensii, de servicii sociale și de sănătate. Așadar, aceste trei grupe de răspunsuri incluse în strategie, așadar echilibrul finanțelor publice, ameliorarea ratei ocupării și ameliorarea sistemelor de protecție socială, sunt răspunsurile care ar trebui să permită ameliorarea viabilității finanțelor publice pe termen lung, cum s-a și întâmplat în cazul anumitor țări. Aceasta este principala concluzie a raportului nostru. Și dorim să ținem cont de acest raport începând de astăzi pentru a ameliora calitatea recomandărilor făcute diferitelor state membre. E valabil și pentru aplicarea Pactului de Creștere și Stabilitate și pentru aplicarea unor reforme structurale în cadrul strategiei de la Lisabona – care de altfel va primi un nou nume peste câteva luni. Mulțumesc! Comisar de cette... Uh, Mulțumim domnului comisar pentru aceste lămuriri foarte precise care reprezintă un fel de provocare pentru uh, noi toți, indiferent de uh, familia politică care îi aparținem. Avem o listă lungă și care văd că se adaugă potrivit uh, unei practici de temut, vă rog frumos să fiți succinți și să nu depășiți 3 minute, sperând în același timp că vom avea ocazia fiecare să luăm cuvântul. Vă voi lua pe rând, fără să definim ierarhii. Doamna Lin, să dea un exemplu bun, apoi și domnul Iaric. Mulțumesc! O să fac tot ce pot mai bine. Indicatorii în unele eh, țări eh, ce încearcă Comisia să asigure eh, ocuparea, crearea de locuri de muncă, să nu uităm că a avut loc o scădere a ocupării. Să nu uităm de responsabilități de protejare eh, a celor mai dezavantajați de efectele crizei. Eh, Comisia eh, încurajează oferirea de facilități de credit pentru IMM-uri. 37% potrivit uh, unei anchete, un studiu uh, realizat de DG uh, Competiție și se pare că IMM-urile reprezintă prioritatea numărul 1. Mulțumesc, Patrick Leiaric are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Ați spus pe bună dreptate că șomajul și n-ați mai spus că și sărăcia sunt în creștere, dar pe lângă acestea profiturile întreprinderilor au uh, pornit în redresare. Ce dispoziție, uh, la ce se gândește uh, Comisia pentru a repartiza uh, bogățiile? Fiind vorba de finanțe publice, și în datorarea în multe țări uh, este în situație gravă. Există facilități de trezorerie acordate întreprinderilor, societăților, dar uh, se scad impozitele celor mai bogați și tocmai ne-ați explicat că pentru a ajunge iarăși la situație de redresare trebuie să uh, diminuăm uh, cheltuielile sociale. Nu, eu n-am spus așa, spune domnul comisar. Ba da, a spus că trebuie să se revadă sistemul de protecție socială și Uh, prelungirea timpului de muncă, deci despre asta e vorba. În al treilea rând, noi nu ați vorbit despre diferența între euro și dolar, care este în dauna euro, uh, zonei Uniunii Europene din punct de vedere economic. Ce intenționați să faceți? Știu că nu este prevăzut în statut, dar orientări uh, băncii centrale europene pentru a favoriza ocuparea și nu specula. Mulțumesc. Ultimul uh, care ia cuvântul, doamna Madame Karin uh, Amaderi. Mulțumesc, domnule comisar. Am ascultat cu mare atenție ideile dumneavoastră și sunt câteva puncte care mi s-au părut foarte interesante. Uh, ați subliniat responsabilitatea uh, speculațiilor în declanșarea crizei pe, cu care ne confruntăm și ați subliniat importanța eh, susținerii celor mai defavorizați pentru stimularea cererii și pentru coeziune socială. Ca ecologist, sunt de partea dumneavoastră pentru asigurarea viabilității finanțelor publice în Uniunea Europeană, pentru că știm că deficitele de astăzi vor fi plătite de generațiile care ne urmează. Dar aș vrea să merg puțin mai departe. În decembrie 2004, Comisia are o recomandare de încadrare a um, conducătorilor la înalt. Apoi, recomandarea a fost pusă doar parțial în practică. Apoi au prolificat, au, pro, uh, au apărut foarte multe alte clauze cu zeci de miliarde de euro uh, prin diverse clauze dirijate către cei bogați. Trec pe, peste asta. Dar apar, pe de altă parte, speculații pe piețele financiare și, uh, de asemenea, delocalizări care duc și la uh, inflație. În anii 70 uh, inflația a fost de la 1 la 10, acum este 1 la 500. Uh, din punct de vedere al rentabilității pe termen scurt, există o propunere de directivă din partea Comisiei pentru o supraveghere prudențială a politicii de remunerații, mai ales în domeniul serviciilor financiare. Este necesar, dar cred că ar trebui să mergem chiar și mai departe. Este insuficient în prezent. Trebuie să mergem și mai departe în încadrarea remunerărilor la nivel înalt și să punem în practică o fiscalitate care să uh, limiteze la 90% uh, uh, toate toate veniturile care sunt uh, foarte mari. Asta a făcut și Roosevelt și ce face în prezent președintele Obama o nouă sursă de fiscalitate care, de, care să ducă la îmbunătățirea finanțelor publice și să contracareze efectelor nocive prezente. Prin urmare, de asemenea, a garanta un venit minim pentru toți, fie că e vorba de uh, șomeri, uh, muncitorii mai uh, săraci sau Uh, pensionar. Ce aveți de gând să faceți în acest sens, domnule comisar? Mulțumesc. Uh, voi încerca să răspund uh, precis și concret, spune domnul comisar, astfel încât să dau suficient timp și celor care mai doresc să pună întrebări. Crearea locurilor de muncă. Am evocat acest subiect în prezentarea mea. Dacă nu acționăm astfel încât uh, economiile noastre să creeze locuri de muncă și avantaje în sensul ocupării, ne vom confrunta pe termen scurt cu șomaj foarte mare, dar pe termen lung ne vom confrunta cu un șomaj structural, cu milioane de persoane care să nu aibă acces la locuri de muncă. Și vorbesc de un risc real. Cu atât mai mult cu cât acest lucru ne-ar duce la o irosire inacceptabilă a resurselor umane de care dispunem în Europa și, prin urmare, o încetinire a potențialului de creștere și a creșterii în Europa. Vom face tot ce ne stă în putere, astfel încât uh, la nivel național, uh, european, dar și uh, în întreprinderi, în ceilalți actori economii, să Uh, facem un exercițiu de reflexie aprofundat pentru a crea locuri de muncă. Mai ales cu privire la fondurile structurale și fondul pentru ocupare. Am lansat o discuție asupra viitoarelor perspective financiare. Uh, Comisia va avea un comunicat pe previziunile bugetului european pe termen mediu nu putem să uh, răspundem ușor. Ar fi ușor să spunem că nu avem competență la nivel european, ci că în alt loc. Nu. Deținem pârghile. Acum, cu privire la subiectul accesului la credit. Redresarea economică ține de faptul că piețele financiare în prezent funcționează normal, oricum mai normal uh, față de momentul cel mai uh, grav al crizei, în care riscam o cădere totală a uh, sistemului financiar. Oricum, nu s-au redresat fluxurile de credit pentru societățile nefinanciare nu sunt uh, paralizate, dar au o creștere zero și fără relansare. Redresarea creditelor, nu putem vorbi de o redresare economică. În cursul crizei am luat măsuri pentru a întări programele de ajutor în limita uh, resurselor de care dispunem în Europa. Banca Europeană de Investiții, mai ales, s-a servit de bugete europene, de uh, programe de asemenea, mm, cu Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții și în cooperare cu autoritățile financiare ale țărilor membre, depunem eforturi pentru întărirea creditelor oferite IMM-urilor. Sigur că acestea nu pot să compenseze complet uh, tulburările unui, uh, disfuncțiunile unui sistem uh, bancar. Bilanțurile uh, băncilor nu sunt încă revenite. Deci încă creditul nu poate juca rolul pe care ar trebui să-l aibă, normal. În rest, sunt de acord că o redresare, sau mă rog, redresarea nu poate duce la inegalități. Din punct de vedere al creșterii interne, înainte de criză, uh, situația era injustă, ducea la inegalități care s-au aprofundat tot mai mult după criză. O criză care ne obligă să ne gândim foarte bine și să avem uh, o toleranță zero, pentru că opinia publică nu este dispusă să accepte comportamentele și inegalitățile uh, afișate uneori insolent uh, înainte de producerea acestei crize. Autoritățile bugetare au și ele un rol important în reducerea inegalităților, lupta împotriva lor, prin intermediul mecanismelor fiscale care există. Există mecanisme și în posturile bugetale în legătură cu cheltuielile. În unele sectoare de activitate ar trebui să se revizuiască uh, reglementările pentru că în ultimele uh, în ultimul timp uh, se gândea foarte mult din punct de vedere al descentralizării. Ar uh, trebui să facem acest lucru, în primul rând, uh, prin mass media, să cerem efort uh, la toate nivelurile, din partea partenerilor sociali, întreprinderilor, de asemenea, puterii publice. Încă suntem departe și mai e mult de făcut. Pentru a răspunde la ce spunea cineva, o idee care nu ne aparține a face mai durabil, mai stabil sistemul de protecție socială nu este prin a reduce, ci re- asigurarea generațiilor viitoare același nivel de protecție socială de care ne bucurăm noi generația noastră în prezent nu este vorba de a reduce cheltuielile sociale pentru a durabiliza sistemul. Dacă nu facem acest lucru, sistemele nu vor fi durabile, iar generațiile viitoare vor plăti prețul. Este vorba de o mare responsabilitate și de o provocare. Din punct de vedere al noilor uh, uh, Uh, sume fiscale. Uh, acestea permit finanțarea activităților uh, puterilor publice înainte de criză și trebuie să găsim soluții de înlocuire, poate niște sume um, legate de mediu, deci a combina fiscalitatea cu protecția mediului Iată niște domenii care merită analizate. Apoi, remunerările în sistemul financiar în sectorul privat este un alt subiect. Analiza crizei ne-a permis o analiză teoretică legată de dreptatea socială, legată de indemnizații, de nivelul de remunerare în domeniul privat. G20 este de acord că multe dintre aceste sisteme de remunerare au generat factori care, la rândul lor, au împins la criză. Este vorba de eh, riscuri, eh, tendința de a lua a risca eh, în mod exagerat. Astăzi vedem reacția. Sigur că nu totul poate fi reglementat prin directive se discută, se votează, dar în limitele competențelor. Putem, pe de altă parte, să uh, arătăm care sunt consecințele negative ale acestor uh, sisteme în sistemul privat. Mulțumesc. Ne mai rămâne aproape vreo jumătate de oră. Închei lista în acest moment și cer fiecărui orator din cei 16 să nu depășească un minut. Doamna Rapti mulțumesc, Vreau să salut pe domnul comisar. Voi vorbi cu siguranță mai puțin de un minut. Vin uh, din unul dintre cele cinci state care au ajuns acolo la stâlpul infamiei și dați-mi voie să vă pun o întrebare cât se poate de directă. Majoritatea dintre aceste state se află în sudul comunității europene. Iar aceste state sunt excluse din uh, uh, ceea ce privește practic standardele europene în materie de sistem de sănătate, sistem de pensie, etc. Și de ce în aceste state trebuie să fie impuse aceleași cote de impozitare ca și cele care sunt impuse în statele mult mai, uh, mai bine dezvoltate. Vă mulțumesc! Äh, Domnul Bullman, domnule comisar, există o serie de state membre care încearcă să reacționeze la șomaj în următorul fel. Încearcă să-i țină pe oameni la locul de muncă, chiar dacă programul de lucru este redus, sau, în același timp, vor uh, să ofere asistența necesară tuturor celor care și-au pierdut uh, locurile de muncă pentru ca aceștia să se reintegreze cât mai rapid pe câmpul muncii pentru a plăti din nou impozitele. Așadar, ce se încearcă? Se încearcă școlarizarea, educarea șomerilor și introducerea lor din nou pe viața muncii. Pentru dumneavoastră, uh, această, acest sistem este unul viabil? Comisia sprijină acest sistem? N-ar trebui mai degrabă Comisia să ceară anumite bune practici, anumite uh, benchmark-uri? Uh, nu ar putea oare Comisia mai degrabă să oferă o serie de, uh, de fonduri din pactul de stabilitate într-o, într-o, pentru folosirea lor în alte direcții? Mulțumesc, domnul Ang- Franz Angel. Euh, Mulțumesc, domnule comisar. Constat că în comunicarea Comisiei se spun următoarele. Vorbiți despre o sporire excepțională a datoriei publice care nu poate să pericliteze viabilitatea finanțelor publice. Eu aș spune că corect ar fi fost poate să nu pună în pericol, pentru că informația este de ordin de general și apoi afirmați că o acumulare excesivă a datoriei publice de-a lungul timpului poate totuși să conducă la un astfel de pericol. Și apoi suntem confruntați cu niște praguri sau cu evoluțiile recente și anume în zona euro în 2011 ne vom apropia de o datorie globală de aproape 100% din PIB. E prea mult? E gestionabil? Eh, trebuie să ținem cont și de faptul că în statele unde astfel de îndatorări există încă din trecut, putem presupune că se generează cam un sfert din eh, veniturile generale la buget pe, pentru o generație, care sunt destinate plății datoriei respective. Și apoi mai este vorba și de costurile suplimentare pe care va trebui să le gestionăm uh, în legătură cu sporirea șomajului. În țara mea, în Luxemburg, fondul pentru ocupare este destinat plății indemnizațiilor șomerilor, are o sporire a cheltuielilor de ordinul dublării, trecând de la 500 de milioane de euro la 1 miliard de euro într-un an. Președinte, întrerupe. Dragi colegi, ați dub, v-ați dublat timpul de vorbire. Domnul Cumpachis. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, vreau să vă mulțumesc pentru prezență și dați-mi voie să pun următoarea întrebare. Ce se întâmplă cu uh, interesele pe care Comisia le are vis-a-vis -vis de finanțele publice, astfel încât propastea să nu devină mai mare, ci, din păcate, din potrivă, uh, propastia dintre bogați și săraci să dispară. În momentul în care ne gândim, spre exemplu, la IMM-uri, ne vine în minte imediat această propastie. propastie. Și în plus mai vreau să spun următorul lucru. Uh, în uh, cadrul întregii politici financiare trebuie să discutăm această problemă a finanțelor publice, după părerea mea. Și uh, tocmai pornind de la această criză, trebuie să vă adresez următoarea întrebare. Are Comisia măsuri concrete uh, care să vizeze o anumită strategie politică a atribuirii finanțelor publice, tocmai în această perioadă de criză în care cei mai vulnerabili trebuie să fie sprijiniți. Care sunt măsură, măsurile care sunt întreprinse pentru uh, integrarea pe piața muncii a muncitorilor uh, itineranți? Era intervențion. Uh, Dați-mi voie să răspund uh, cât se poate de subcint, astfel încât toată lumea să aibă posibilitatea de a, se, de a lua cuvântul. În momentul în care economiile regionale ajung într-o situație dificilă, atunci această situație dificilă trebuie să fie uh, corectată astfel încât să se, ajunge la o, să se ajungă la o dezvoltare durabilă. Bineînțeles, această schimbare necesară aduce cu sine anumite, anumite greutăți care trebuie să fie suportate de către cetățeni. Cum putem însă împărți pe scară cât mai largă aceste efecte negative, astfel încât nu doar anumite categorii de populație să, să sufere? Ei, în acest uh, sens ne dăm seama că o, o economie de piață care nu este sustenabilă din pricina lipsei de tehnologii, lipsei de resurse financiare, lipsei de resurse umane, nu poate împărți uh, finanțele la fel de eficient ca o economie cât se poate de bine structurată. O economie uh, dezvoltată care deține toate acele uh, um, finanțe, de asemenea tehnologie și resurse umane. Nu putem uh, cere în mod rațional ca o economie în care PIB-ul pe cap de locuitor este de 10.000 de euro uh, să garanteze cetățenilor uh, același standard de viață ca o economie care uh, este caracterizată printr-un PIB pe cap de locuitor de 50.000 de euro. Economiile care își împart uh, finanțele într-o manieră în maniera cea mai, uh, cea mai avantajoasă sunt tocmai acele economii care au reușit să creeze o sinergie perfectă între bunăstare, protecție socială, echilibru, nediscriminare, etc. Acesta este un sistem și model european. Nu toate statele europene au atins același nivel, însă cu toții uh, suntem de acord asupra căii pe care trebuie să ne încadrăm, astfel încât acest model social să fie transformat în realitate. Domnului Bulman, uh, îmi permit să-i spun următorul lucru. La ultimul Consiliu ECOFIN, la următorul Consiliu ECOFIN vom vorbi despre practici mai bune pe piața uh, forței de muncă. Aceasta este una dintre ideile pe care nu doar miniștrii finanțelor își doresc să, să le discute, ci și mulți dintre dumneavoastră, pentru că e clar că mulți dintre dumneavoastră luați parte adeseori la aceste discuții purtate pe teme uh, echivalente. Însă la cad- în cadrul Consiliului ECOFIN ne facem mari griji cu privire la acest aspect, iar săptămâna trecută și săptămâna viitoare uh, Uh, ne vom întâlni din nou la Bruxelles, cum am făcut-o și săptămâna trecută, pentru a discuta care sunt uh, practicile uh, de excelență care ar putea fi incluse pe piața forței de muncă în ceea ce privește flexibilitate, uh, incluzie, uh, incluziune, flexicuritate, etc., atât la nivel de angajați cât și la nivel de companii. Care este ideea? Aceea de a folosi într-o manieră cât mai eficientă resursele de care dispunem pentru a combate șomajul și pentru a crea noi locuri de muncă. Asta într-o perioadă cât mai scurtă cu putință. Aceasta este una dintre dorințele celor uh, care sunt responsabili pentru partea de finanță a statelor membre. Suntem conștienți de faptul că fără o îmbunătățire a situației pe piața de muncă, nu vom, reuși, nu vom reuși să găsim o cale de ieșire din această criză cu care ne confruntăm. Și consider că această dezbatere este necesară și atât Comisia cât și Parlamentul și Consiliul la rândul său trebuie să se gândească la modul în care resursele ce ne stau la dispoziție pot fi folosite într-o manieră uh, benefică pentru toți cei implicați. Și consider că resursele, mă, mă refer uh, în acest context și la Fondul Social European, pot fi folosite într-o manieră mult mai pozitivă. Sunt într totul de acord cu cele spuse de un, vi, un vorbitor cu privire la gradul de îndatorare, însă pe termen scurt nu putem evita creșterea gradului de îndatorare a statelor membre. Uh, aceasta este, aceasta este o stare de fapt. Ne-am obișnuit deja cu ideea, însă știm că uh, după finele crizei economice trebuie să creăm o reformă, o strategie de îmbunătățire a situației, de scădere a gradului de îndatorare publică și de consolidare a cheltuielilor publice. Acest grad de îndatorare sporit a fost generat practic de criza cu care ne-am confruntat. În unele dintre statele membre, gradul de îndatorare a crescut într-un ritm accelerat Uh, pe perioada crizei economice, deși gradul de îndatorare publică era înainte de criză unul scăzut. Există și alte state uh, membre în care gradul de îndatorare publică era foarte mare chiar și înainte de de uh, debutul crizei. Însă, în orice caz, această situație trebuie remediată pentru a nu mai fi propagată pe, perioadă, pe o perioadă lungă de timp trebuie să rezolvăm această situație pentru că, e clar, creșterea economică va se va echilibra, va, va scădea pe alocuri în următorii ani sau nu va mai atinge aceleași cote ca și în trecut? am epuizat resursele uh, care ne stăteau la un moment dat uh, la dispoziție. Bineînțeles, această, acea creștere economică cu care ne, ne uh, obișnuisem se datora practic și nivelului inflației de uh, ce domnea cu câțiva ani în urmă și anume de 2, circa 2%, în momentul de față gradul inflației sau cota inflației a scăzut, uh, Uh, de la 2% la 0,1 până la 1%, însă pe ansamblu valorile nominale s-au înrăutățit în ultimii trei ani. Și dacă l-am înțeles bine pe domnul Pachis, este important ca în momentul de față să fim conștienți de compromisurile pe care trebuie să ni le asumăm în ceea ce privește sistemul uh, de asigurări sociale, sistemul de pensii și sistemul de sănătate. economistul șef al uh, FMI-ului, a prezentat la urma, ultima ședință un, uh, un grafic pe care nu trebuie să-l ui, să-l scăpăm din vedere. În acest grafic mi se arăta că responsabilitățile pe termen lung, responsabilități pe care ni le-am uh, asumat în timpul acestei crize trebuie să fie luate în considerare și erau puse în, în respectivul grafic pe de o parte și, pe de altă parte, erau puse toate responsabilitățile asumate de statele membre pentru a reuși să garanteze viabilitatea sistemului de pensii. Acest, această a doua categorie este deja în parte în anumite state membre garantată prin reformele implementate. Ei, dacă ne gândim la respectivul grafic, ne dăm seama că toate responsabilitățile asumate cu privire uh, în ceea ce privește susținerea ținerea sistemelor deja existente sunt enorme. Nu trebuie să uităm uh, faptul că încă de pe acum fiabilitatea sistemelor de pensii uh, trebuie să fie sprijinită. Mulțumesc. Domnul Cosa mai întâi. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, az én kérdésem a fogyasztó... Mulțumesc, domnule comisar. Aș avea o întrebare în legătură cu persoanele cu handicap care sunt și salariate. Acum două săptămâni am adresat această întrebare președintelui Comisiei Europene și aș, vrea, aș avea pentru dumneavoastră o întrebare mai specifică. În Uniunea Europeană și mai ales în noile state membre din Europa Centrală, Europa aduce asistență persoanelor cu handicap, aduce un ajutor pentru crearea de locuri de muncă. Și este clar că prin decrete și legi trebuie să susținem aceste persoane. Este un obiectiv foarte important. În Europa Centrală, fondurile au fost reduse însă în ultimul timp. Și aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord ca persoanele cu handicap care nu se află printre cauzele crizei să uh, și suferă totuși pierderi ale veniturilor. Ați spus că nu sunteți pentru aceste reduceri. Doamna Iacusari. Kiitoksia. Hal- Kiitoksia. Haluaisin kysyä. Vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă adresez următoarea întrebare. Aveți încredere în modelele cu care se uh, măsoară viabilitatea finanțelor publice? Eu mă cam îndoiesc de viabilitatea lor. Se ia în considerare, spre exemplu, faptul că s-ar putea să apară un grad de îndatorare uh, mai mare, în același timp cu creșterea uh, ratei de șomaj, în același timp cu schimbările structurale la nivelul uh, industriei, spre exemplu, industriei producătoare de autovehicole și alte industrii. Toate acești, toți acești factori au o influență cât se poate declara asupra situației economice și asupra finanțelor publice. Dumneavoastră spuneați că în statul pe care îl reprezint situația este sub control. Însă și la noi se înregistrează o tendință um, descendentă. Spre exemplu, mulți uh, oameni um, intră la pensie mult mai devreme decât în trecut. Prin urmare, viața profesională scade, în același timp și durata de viață scade. Ați luat toate astea în considerare? Uh, Mulțumesc, doamna Elizabeth Moran și apoi Ilda Figueiredo. Doamna Moran. Domnule comisar, am citit cu mare atenție comunicarea dumneavoastră și v-am și ascultat cu mare atenție. Am trei observații și, trei, și niște întrebări. Și, și eu uh, am întrebări legate de aceste modele și prima mea întrebare este astăzi din sistemele de sănătate. Lăsând la o parte problema îmbătrânirii despre care ați vorbit, Mă gândesc la boli cum este cancerul. Politice, politicile publice au dezvoltat uh, politici de depistare și e foarte important să se țină cont de consecințele financiare ale acestor politici. Dar niciun stat, nimeni, nu va dori să revină asupra acestor politici financiare. În al doilea rând, ați subliniat faptul că educația, cercetarea și dezvoltarea și inovarea sunt pârghii de viitor pentru ieșirea din acest cerc uh, vicios în care ne aflăm. Cum putem face să fim mai eficienți în domeniul acestor politici cu marje de manevră financiare foarte reduse? Și în al treilea rând, ne-ați prezentat o situație europeană Însă, ce se întâmplă cu situația relativă a evoluției finanțelor Europei față de situația ă, creșterii țărilor BRIC, Brazilia, Rusia, India, China? Creșterea acestor noi state pe planul financiar mâine ne va periglita situația financiară. Cum ați integrat acest aspect în modelul dumneavoastră? Ședinta întrerupe, doamna Ilda Figueiredo. Obrigada, senhora Presidente. Eu crie voltarea. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să revin asupra viabilității finanțelor publice. Există țări care și-au îmbunătățit situația în ciuda crizei. Nu vorbeați de Portugalia, dar în orice caz, majoritatea populației uh, v-ar spune că nu e așa, pentru că, în primul rând, uh, șomajul crește de la o zi la alta, Eh, iar întreprinderile sunt delocalizate. Sărăcia crește de la o zi la alta, este o realitate tristă, iar populația trăiește în stare eh, necorespunzătoare. Și cu toate acestea se știe că eh, Comisia a făcut o notificare pentru nerespectarea pactului de stabilitate, iar săracii, populația, muncitorii, care reprezintă peste 20% din uh, populația noastră, se află în situație de sărăcie reală. Bun. Ce facem? Luăm alte măsuri ca să mai adăugăm încă 20%? Uh, ca să ajungem la 40 sau la mai mult, pentru că muncitorii sunt deja în șomaj și jumătate dintre ei nici măcar nu au ajutor de șomaj. Cum facem cu a, cum rezolvăm cu asemenea uh, situații. Mulțumesc, domnule uh, comisar, să încercăm să fim și mai succinți. Bine, foarte rapid. Nu avem aici, la Bruxelles, capacitatea, nici la Comisie, nici la Parlament, să impunem statelor membre cum să își adapteze finanțele publice. Le cunoaștem. Uh, Ah, cunoaștem situația, pot, putem spune că e nevoie de ah, adaptarea bugetelor, capacitatea de plată a datoriilor pentru fiecare țară. Se știe, dar nu putem noi decide în numele guvernelor și parlamentelor naționale cum să se utilizeze eh, cheltuielile din buget și să se utilizeze mai degrabă unele capitole și nu altele și astfel încât uh, să fie o uh, împărțire echitabilă a eforturilor, sacrificiilor și beneficiilor. Când există posibilitate de stabilire a unei condiționalități, dă mare atenție caracterului echitabil al distribuirii eforturilor, dar în momentul în care nu dispunem de puterea de influențare a prin urmare, să se ia decizii uh, politice. Nu putem să ne înlocuim uh, responsabilității unor autorități naționale cu privire la situația uh, populației, populației cu handicap sau în acest sens nu putem să luăm noi hotărâri în locul nivelului național. Este adevărat că în cazul țărilor scandinave, dacă ținem cont de nivelul lor de protecție socială, de soliditatea sistemului public, de serviciile publice de care de dispun de statul providență, de capacitățile de care dispun, în urmare de a avea resurse grație cetățenilor și uh, întreprinderilor, astfel încât să-și financeze serviciile publice. Uh, sigur că, din punctul de vedere al celorlalte uh, țări europene, sunt de invidiat, dar din interior se identifică riscuri și carențe. Iar doamna Iacusari a vorbit despre riscuri evidente. Ați vorbit de eh, perioada de dinainte de pensie. În criză, aproape toate țările au dedus, au învățat din greșelile din trecut. Constatăm că nu există uh, valuri de plecări în uh, pensie anticipată, cum era în uh, cazurile crizelor uh, precedente, când uh, au plecat uh, oameni la pensie la 50-52 de ani. Aceasta este lecția pe care am învățat-o din trecut. Am putea, sigur că să avem și alte surprize. Este vorba de un studiu care nu este scris de profesi, ci de experți. Se cunoaște trecutul, uh, explică destul de bine tot ce pot face, sunt proiecții asupra viitorului pe baza experienței din trecut și a faptelor din prezent, dar nu se poate și nici nu li se cere să spună ce se va întâmpla cu siguranță peste 10 ani. Nu li se cere să spună care vor fi greșelile comise de cei care ne vor urma la Parlament sau la Comisie. Este vorba de uh, previziuni pe baza unor politici constante și ținând cont de ce s-a făcut până acum, dar nu și de greșeli care se vor face și care nu pot fi prevăzute. Iată, acestea sunt uh, niște limite inerente unor asemenea exerciții. Sigur, că vor fi con- consecințe financiare pe care le vom integra, le vom cumprinde în raport pentru politici de educație, resurse umane, cercetare, dezvoltare, sigur există o marjă de manevră. De fiecare dată când putem și spunem acest lucru de altfel, iată, acestea sunt cheltuielile care nu trebuie să fie modificate, adaptate uh, bugetar. Pentru că acestea trebuie să poată fi făcute în viitor, iar țările cu bugete mai dezechilibrate sunt cele care au cele mai multe marje de manevră și să nu uităm că trebuie să reechilibrăm cât se poate de repede finanțele uh, publice. Pentru a finanța politici publice de cercetare, dezvoltare, inovare, de învățământ, avem nevoie de resurse publice. Dacă bugetele sunt complet dezechilibrate, aceste resurse publice vor fi destinate doar pentru plata uh, dobânzilor. BRIC, Brazilia, Rusia, India și China sunt niște țări în... sunt un pericol sau o șansă? Pentru mine, eu cred că aceste țări sunt o oportunitate. Să nu ne fie frică de aceste țări. Să ne bucurăm de situația bună a acestor țări și să și profităm de economiile acestor țări care au cetățeni, milioane de cetățeni, uh, cu toții trăim în aceeași lume și dacă ne susținem unii pe ceilalți și unii și ceilalți vor trăi bine. Nu trebuie să ne lăsăm conduși de frică, de teamă, ci să profităm de ocaziile uh, pe care ni le oferă creșterea în China. O rată de creștere 8% și India este în creștere, iar Brazilia este un actor planetar. Șanse care pentru noi, ca europeni, să nu ieșim singuri din criză, să profităm de șansele oferite de restul lumii. Vă mulțumim! Sergio Ferrati și Alexandru Sarcas. Signor Comisario, lei ci-a detto che soltanto... Mulțumesc. Domnul comisar a spus că în 2011 șomajul se va stabili la în zona euro. Este o perioadă încă lungă. Nu credeți că mai ales uh, șomajul mai ales în domeniul uh, producției, va deveni structural? Pentru că se adaugă efecte aici care provin dintr-o întârziere. Lucru care poate să ducă la tensiuni sociale greu de gestionat în anumite locuri. Nu credeți că ar fi nevoie mai degrabă de o politică de urgență care să facă fața acestui tip de risc? Vorbim de încredere și iată care sunt indicii care ne arată care este situația în criză. Mulțumesc, domnul Sergio Coferati și domnul Sfin Chigol. Nu, domnul Alexandru Serca, să-mi cer scuze. Mulțumesc, domnule eh, comisar. dați-mi voi să vă spun că uh, într-adevăr nu sunt uh, profeți, nu există determinism economic, totul depinde de oamenii din viitorii ani. Comisarul pe afaceri economice va acționa în uh, direcția unor mecanisme care vor juca un rol important în țări cum sunt a mea. Și noi vom fi co-responsabili de criză. Primii responsabili sunt alții, știm, alte persoane, cei care au dus la asumarea din partea sectorului public a unui deficit eh, enorm. Din păcate, Eh, în clasa Europei, Spania este un elev mai slab. În ultimii ani am creat multe locuri de muncă, dar nu de cea mai bună calitate. În Spania, 33% dintre angajați lucrează în contract altul decât CDI. Deci a venit acum momentul să schimbăm abordarea. Mulțumim. Eh, după aceea, doamna Iazlovieca după domnul Kugel. Trebuie să recunosc că în momentul în care am citit acest raport am fost foarte îngrijorat de stadiul în care se află finanțele publice, în special în statele care stau la coada cl clasamentului și în continuare consider că nu avem curajul de a discuta cât se poate de clar uh, da, sunt de acord cu dumneavoastră când vine vorba de uh, schimbarea uh, și redirecționarea a 15% din PIB. Da, sunt de acord cu lucrurile acesta, însă unde vor merge banii? Consider că Comisia trebuie să spună clar care sunt structurile din statele membre ce trebuie să fie modificate, astfel încât în statele membre nivelul de taxare să fie unul echitabil. În continuare avem o problemă la nivelul uh, taxelor, există în continuare paradisuri fiscale, există doar măsuri care uh, rezolvă problema într-o manieră superficială, însă uh, problema continuă să persiste. Și, în al doilea rând, acele state din sudul Europei care se confruntă cu diferite probleme trebuie să plătească rate ale dobânzii mai mari decât alte state din uh, Uniunea Europeană. De asemenea, consider că Uniunea Europeană, respectiv Comisia Europeană, trebuie să aibă o atitudine proactivă în ceea ce privește reducerea dobânzilor uh, uh, cu care se confruntă în special aceste state. Doamna Iazlovec, Vieca. Și îmi cer scuze de la următorii trei, doamna Papadulo, doamna Turunon și doamna Gruni, e vorba și de trei doamne. Îmi pare foarte rău, dar nu vom avea timp să ascultăm întrebările dumneavoastră, pentru că domnul comisar trebuie să plece și ne-am terminat timpul de vorbire. Doamna Iascovieca, ultima vorbitoare. Pani przewodnicząca, pani komisarzu, wśród zaleceń dotyczących... Doamnă președinte, vă mulțumesc. În ceea ce privește viabilitatea pe termen lung a finanțelor publice, am vorbit despre necesitatea deschiderii pieței uh, forței de muncă. Ne putem aștepta la o nouă politică, o nouă abordare uh, care să se adreseze în special tinerilor. Asta deoarece mulți tineri se confruntă cu problema șomajului. Tinerii, familiile tinere trebuie să poată privi cu încredere înspre vi- viitor dacă uh, hotărăsc la un moment dat să procreeze. Există multe semne de întrebare în acest context. Uh, dacă ne uităm, spre exemplu, la pensii, pensiile sunt esențiale, nu? Oamenii trebuie să-și facă planuri de viitor. Însă există o serie de tendințe de uh, Uh, migratorii, oamenii vin uh, în uh, statele Uniunii Europene din state terțe nu pentru că se tem de persecuție în statele lor de origine, ci pentru că vor o condiție mai bună de viață. Însă se confruntă aici cu probleme. Ei bine, e clar că generația tânără nu trebuie să plătească pentru greșelile făcute de noi. Domnule comisar, ultimele răspunsuri. de... În astfel de dezbateri, foarte des se deschid porți către viitorul economiilor noastre, a sistemelor de protecție socială și așa mai departe, întrebări care sunt extrem de interesante și, într-adevăr, merg foarte departe. Dar o zi nu ajunge ca să încheiem un astfel de dosar e greu de acoperit într-o singură dezbatere sau într-un singur raport, ci trebuie discutat în mai multe comisii ale Parlamentului European și la Comisia Europeană cel puțin. A fost o întrebare legată de politicile de urgență. Da, asta facem. Avem politici urgente ca să răspundem situațiilor urgente. Avem uh, sisteme financiare, fără acestea economia nu poate să funcționeze și încă suferim de pe urma crizei financiare. Chiar și uh, domeniile economiei nefinanciare șchioapătă, chiar dacă sunt semne de redresare. Pe plan monetar, nu este normal să avem măsuri de urgență, nu e normal însă nici să avem uh, rate atât de schimbe, de mici la ora actuală. Amintiți-vă de începuturile acestei crize. Această criză este provocată în primul rând de o proastă apreciere a riscurilor de către piețe. Deci, costurile de finanțare au fost foarte mici, date fiind riscurile la care a consimțit sectorul bancar. Și, de asemenea, politica noastră de urgență se referă și la fiscalitate și la buget. Cu toate acestea, nu avem încă nicio garanție în legătură cu o redresare durabilă. Căderea a fost vertiginoasă pentru economiile europene. Am uh, reușit să prindem din cădere, să oprim din cădere economia europeană și să, re... Mm, să pregătim o redresare, să reluăm o adevărată creștere Însă drumul este lung și mai sunt multe de făcut, după cum ați spus și dumneavoastră. Problemele sunt numeroase. Chiar dacă redresarea este pe calea cea bună sau începe să se contureze, sunt probleme legate de ocupare și sunt și nevoi de restructurare în anumite sectoare. Acum trebuie să răspundem la toate aceste provocări și aceste răspunsuri vor necesita și luări de poziție foarte curajoase. Astăzi suntem pe cale de a desfășura instrumentele de politică economică neobișnuite. Nu e vorba de niște instrumente pe care putem continua să le folosim pe termen nedefinit. Sunt cu totul de acord cu domnul Sercas. De fapt, suntem de acord de ani de zile. Sunt de acord că avem nevoie de o ocupare de calitate, dar pentru asta e nevoie de investiții, investiții în economie, în resurse umane, în uh, noile tehnologii, într-o economie productivă, o economie care să-și sporească nivelul de productivitate. Fără asta nu putem avea locuri de muncă de calitate. Și cu siguranță nu putem avea locuri de muncă durabile și stabile. nu poate fi vorba de locuri de muncă care să permită cetățenilor să se vadă în viitor și să se formeze mai departe. De deci ce e nevoie de politici economice de calitate? Pentru a crea locuri de muncă de calitate. Nu toate politicile pot să creeze locuri de muncă de calitate, dar niciun loc de muncă de calitate nu există fără o politică economică sănătoasă. Așa se prezintă situația. Stabilizatorii automa automați preferăm noi să meargă în celălalt sens, deci să ne orienteze către o creștere durabilă pentru că este mai bine pentru toată lumea. Schimbările de care avem nevoie pe planul fiscal. Da, s-a început dezbaterea în mai multe state, se vorbește de impozite pe carbon, se vorbește de o creștere a impozitelor, Sigur că mai sunt reticențe, dar uh, cu ceva timp în urmă nimeni nu ar fi îndrăznit nici măcar să propună astfel de lucruri. Ar fi fost o adevărată sinucidere politică. E nevoie și de o bază fiscală care să permită înlocuirea a ceea ce am pierdut prin această criză. Am pierdut anumite lucruri care nu se vor mai întoarce. Colegul meu Covaci va putea prezenta problemele de care ne-am lovit în cadrul consiliilor ECOFIN. Ieri am reușit să depășim un obstacol în drumul către aplicarea tratatului de la Lisabona. Însă, la ECOFIN nimic nu se va schimba. Deciziile se iau prin unanimitate și sunt extrem de greu de adoptat, mai ales într-o Uniune Europeană cu atât de multe state membre. Deci, de-a lungul reuniunilor reapar aceleași obstacole, vorbesc aici de ecofin, întotdeauna întâlnim aceleași dificultăți, întotdeauna ne lovim de aceleași obstacole și cred că dezbaterea uh, se va nuanța. Va exista o dezbatere care ne va permite să uh, facem schimbări mult mai multe decât înainte de criză. În privința tinerilor, mi-ar plăcea să vă prezint o formulă pentru a găsi mai multe locuri de muncă pentru tineri. Mi-ar plăcea să vă pot prezenta această soluție în 30 de secunde, dar uh, nu se poate și am să mă limitez acum la a vă spune că uh, locurile de muncă pentru tineri vor fi mai bune când ei vor avea și o educație mai bună. Mulțumesc, domnule comisar. Iată că ne-ați îmbogățit foarte mult dezbaterea. Aveți dreptate că ar fi fost nevoie de mai mult timp, dar cred că pentru noi toți a fost foarte bine să avem această dezbatere. Mulțumim interpreților. Mâine ne întâlnim la 9.30, nu la 9 sub conducerea doamnei Elizabeth Lin, vicepreședinta, care îi mulțumesc că a acceptat să prezideze ședința de mâine. O seară bună și îmi cer încă o dată scuze celor trei persoane care nu au putut să ia cuvântul, dar cred că ați înțeles că